liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Dragi colegi, vă rog frumos, vă rog uh, să fiți un pic atenți. Joi, întotdeauna sunteți întotdeauna neliniștiți pentru că nu începem niciodată la timp și aș vrea să începem de data aceasta la, la timp. Este Yeah. Da. Liebe colegi, dragi colegi, am aici o întrebare referitoare la ordinea de zi. Vă rog să-mi spuneți care sunt articolele care vă referiți. Vă rog, domnule Datmus. Um, thank you, Chair. I'm Mulțumesc, domnule președinte. Invoc articolul 11, aliniatul 3 este foarte clar din intervenția doamnei Jackie Foster de ieri că domnul Corbett a reprezentat greșit rolul domnului Verhofstadt în ceea ce privește în ceea ce privește negocierile pentru Brexit. Este um, foarte grav să microfonul vorbitorului a fost întrerupt. Dragă coleg, nu putem relua discuția de ieri. Am încă o solicitare pe procedură, domnul Wolf, vă rog. Herr Wolf? Thank you. Herr Wolf, Sie haben das Wort. Domnule Wolf, cuvântul. Madam President, I'm grateful for... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că îmi permiteți intervenția. Intervenția mea are legătură cu două articole, 184-198, ci vis-a-vis de ultimul, solicit să ne uităm către comportamentul uh, îngrozitor al Arabiei Saudite față de Yemen. Noi care avem relație cu Saudi Arabia Saudită. Criza umanitară în Yemen ajunge la un milion de oameni. Mor copii zilnic și Arabia Saudită a decis să blocheze porturile și aeroporturile și nu permit uh, oamenilor să trateze acești copii. Uniunea Europeană are o responsabilitate să se aplece asupra suferințelor acestor oameni din Yemen și solicit Vă rog, uh, intervine președinta, să ajungeți la punctul de procedură pe care doreați să-l amintiți. Domnul Papadimulis, vă rog. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Χθες μία... Mulțumesc, doamnă președinte. Ieri a avut uh, loc în Grecia o inundație îngrozitoare în vestul Atenei, ceea ce a dus la o catastrofă naturală. Și, din păcate, s-au consemnat și 15 decese. Plec de la premisa că Parlamentul European și întreaga Uniune Europeană se va arăta solidară față de poporul elen care este afectat de această catastrofă și în uh, semn de solidaritate față de familiile victimelor, uh, solicit un moment de reculegere. Da, mulțumesc. Din păcate, astăzi nu putem uh, face acest lucru, dar un lucru este clar, cu toții suntem aproape de victimele unor catastrofe pentru care, care pentru noi sunt întotdeauna catastrofe foarte mari pentru oameni. Vă mulțumesc că v-ați gândit la victime, vă mulțumesc pentru faptul că ne implicăm întotdeauna în favoarea minorităților și ne asigurăm că acestea sunt protejate, ceea ce pentru noi, ca Parlamentul European, este o chestiune foarte importantă. Mulțumesc că ne-ați informat încă o dată, dar dacă îmi permiteți, aș trece acum la ordinea noastră de zi. Președintele, îmi cer scuze alte solicitări pe procedură. Domnule Langen, vă rog. Doamnă președinte, vrem să informez plenul cu privire la faptul că marți după amiaza, în cursul dezbaterii cu privire la statul de drept din Malta, după contribuția domnului Gigol, transmiterea pe internet a fost uh, deranjată în Malta și după uh, intervenția colegului Caz a fost blocată. 28 de colegi care au intervenit după aceea nu au mai putut fi vizionați acolo. Rog uh, prezidiul să um, ancheteze cauzele. Mulțumesc pentru informare. Văd însă că nu mai sunt alte solicitări pe procedură, de aceea trecem la lucrările noastre. Președintele a primit o solicitare din partea grupului GUE-NGL, conform căreia domnul Martin Șirdevan va fi numit în Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare. Există observații în acest sens? Văd că nu sunt. Prin urmare, această nominalizare este aprobată. Trecem acum la voturi. În primul rând, o propunere comună de rezoluție din partea a cinci grupuri politice cu privire la libertatea de exprimare în Sudan, conform articolului 2.